ședința. Reca la discussione congiunta sui requisiti. Conform ordinei de zi, urmează dezbaterea comună cu privire la cerințele de capital și prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții. Este vorba de raportul domnului Caras. Domnul Caras are cuvântul timp de 4 minute. Doamnă președinte, domnule comisar, doamnă președinte a Consiliului, doamnelor și domnilor. Deoarece temele pe care le discutăm și în special eh, rezultatul dezbaterii reprezintă un succes mare pentru Europa, putem să ne bucurăm azi de acest efort eh, pentru că el este un eh, efort încununat de succes în Europa, unde reglementările pe care le adoptăm uh, nu sunt exclusive și sunt inclusive. Nu sunt pentru unii actori, ci pentru toți actorii de pe piață. Prin această legislație de piață internă creăm o regulă unică pentru toate cele 8200 de bănci din, din statele membre ale Uniunii Europene. În același timp, stabilizăm băncile Europei, promovăm finanțarea economiei reale, întărim uh, oferirea de credite către IMM-uri și creștem gradul de fair play în sectorul bancar, degrevând astfel contribuabilii în situație de criză de plăți suplimentare. Doamnelor și domnilor, ceea ce urmează să adoptăm astăzi reprezintă fundamentul pilonii de bază pentru reglementarea, pentru regulamentul eh, care va conține așa numita single rule, regula unică pentru băci. Am început cu un raport de inițiativă în septembrie 2010 acest demers pentru că am reacționat astfel la un raport al Comisiei cu privire la implementarea uh, Convenției de la Basel. Am făcut acest lucru și pentru că Parlamentul European a fost interesat să ajungem la un consens în această chestiune și nu la o profilare a diferitelor grupuri de interese. Raportul a fost uh, adoptat uh, împreună și negociat împreună de cinci grupuri parlamentare. Ce am urmărit noi? Am dorit, pe de o parte, să punem în aplicare obiectivele de la Basel, pe de altă parte, să ținem cont de economia reală, de creștere, de obiectivele de ocupare a forței de muncă. În același timp, am dorit să extindem funcțiile de guvernanță corporatistă. Azi cerințele de capital s-au dublat. Avem și doi indicatori noi de lichidități. Avem măsuri clare de uh, facilitare a creditării IMM-urilor, reducerii riscurilor și creșterii uh, diferitelor praguri de rezerve. Am făcut mai responsabil sectorul bancar, am recunoscut sectorul bancar decentralizat, am adoptat o reglementare care trans, face mai transparente regulile după care se oferă bonusuri uh, în raport cu, uh, cu venitul, dar și cu alți uh, indicatori, cum ar fi numărul de angajați și așa mai departe. Am întărit uh, flexibilitățile din sânul uh, uh, cadrului de reglementare european și am creat astfel uh, fundamentul, temeiul unei supravegheri reale a băncilor în Europa. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au colaborat uh, în realizarea acestor raport, uh, tuturor celor din Parlament, membrii eh, de la Consiliu, de la Comisie, care au făcut ca împreună să putem stabiliza sectorul bancar și să relansăm, să revigorăm economie, economia reală. Încă o dată, poate în mod formal, vă rog să susțineți și prin votul dumneavoastră acest raport. Mulțumesc. La parola al min. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna ministru Creighton. Yeah. Mulțumesc. Domnilor și acest pachet legislativ pe care îl analizați astăzi este rezultatul uh, muncii celor două instituții. Din partea Consiliului aș vrea să mulțumesc în special președințiilor uh, poloneze, daneze și cipriote și de asemenea raportorului, domnului Caras, președintelui uh, Comisiei Econ și raportorilor din umbră, domnul Burman, Lamberts și doamna Ford. Vreau să le mulțumesc pentru cooperarea de care au dat dovadă și de munca deosebită pe care au făcut-o în cadrul dezbaterilor. Mă bucură faptul că am reușit să ajungem la un acord politic și anume că regulile noi pot fi implementate începând cu 1 ianuarie 2014 la anul. Acestea vor reprezenta principalul punct al manualului de reguli pentru bănci și al Uniunii Bancare Europene. Aceasta înseamnă că vom putea să îndeplinim uh, angajamentele internaționale, implementarea Basel III și cerințelor de capital și de lichidități. Aș vrea să semnalez aici două elemente care sunt uh, în mod special importante. În primul rând, așa cum știm cu toții, Uniunea Europeană se confruntă cu provocări deosebite pentru a-și crește competitivitatea mă scuzați, și pentru a fi mai puternici. Atât de ce trebuie să uh, avem uh, o cerință de capital mai puternică și să asigurăm că fondurile adecvate sunt eliberate pentru a încuraja economia și IMM-urile. Pachetul pe care l-am negociat, într-adevăr, oferă stimulente suficiente pentru a asigura acest lucru. În al doilea rând, Cerințele de la Basel se referă la băncile mai mari, dar acest nou pachet se referă și la societățile de investiții și la alte firme. De aceea trebuie să ținem cont de aceste aspecte, asigurându-ne în același timp că îndeplinim regulile globale și uh, cerințele prudențiale necesare. Știți foarte bine care sunt elementele cheie ale acestui text care va fi votat astăzi, însă aș vrea acum să subliniez câteva dintre ele. Probabil elementul cel mai important este faptul că băncile vor trebui să aibă mai mult capital și de calitate și să îndeplinească cerințele necesare. Acestea pentru a garanta stabilitatea sectorului financiar și pentru a descuraja o luare de riscuri fără măsură. În afară de acest uh, capital pentru a face față riscurilor, avem nevoie și de un capital care va fi aplicabil pentru instituțiile care sunt importante din punct de vedere sistemic. Regulile pentru acele zone tampon de capital sunt necesare pentru a avea un echilibru între procesul de supraveghere între statele membre țară și um, gazdă și de origine. De asemenea, riscurile macroprudențiale sunt importante și clauze suficiente de siguranță au fost incluse pentru a face față cerințelor de pe piața internă și orice încălcare a regulilor de la Basel va fi sancționată. De asemenea, toate cerințele referitoare la lichidități au fost acoperite pentru a ajunge la un echilibru corect între cerințele de la Basel, cerințele prudențiale și ambiția noastră de a avea un sector financiar sigur și a asigura competitivitatea la nivel internațional. Am uh, inclus și cerințe de transparență, de exemplu, băncile vor trebui să facă public uh, profiturile pe care le au și aceasta uh, pentru fiecare țară în care sunt implementate și aceasta din mai multe motive. Începând cu 2014, aceste rapoarte vor fi prezentate comisiei și începând din 2015 ele vor fi făcute public. De asemenea, uh, bonusurile pentru, uh, pentru bancheri uh, și remunerațiile oferite au fost modificate și există o marjă de flexibilitate pentru a crește această rată de la 1 la 1 la 2 la 1 și o creștere de 25% a bonusurilor în viitor. Cred că este un compromis foarte bun care va descuraja un comportament de asumare a riscului prea mare. Rolul Autorității Europene Bancare va fi mărit, ținând cont de sarcina sa foarte mare de supraveghere. Domnule președinte, domnilor și domnilor, acordul nostru la acest pachet legislativ nu înseamnă că s-a sfârșit munca noastră. Experiența pe care o vom avea pentru implementarea acestei legislații va trebui să fie evaluată și există mai multe clauze de revizuire care au fost incluse în text și care asigură o modificare mai bună pe viitor. De exemplu, în ceea ce privește finanțarea pe termen lung pentru economii, cerințele de acoperire a lichidităților și limitele de expunere la sectorul bancar paralel și așa mai departe. Considerăm că rezultatul la care s-a ajuns în urma negocierilor este unul satisfăcător și sperăm să fim susținuți de Parlament. Acesta reprezintă un pas important înainte pentru o mai bună reglementare a sectorului financiar și de aceea ar trebui să reconstruiască încrederea cetățenilor în serviciile financiare europene. Mulțumesc! Grație, ministru! Mulțumesc, doamnă ministru. Dau cuvântul acum domnului Barnier. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor! Domnilor deputați, v-am uh, supus acest test atenției în iulie 2011. Astăzi este o etapă uh, importantă care a fost atinsă datorită dumneavoastră. Este o, un element fundamental uh, al uh, acestei, acestui regulament unic pentru 1300 de bănci care se află în Uniunea Europeană. Uh, Vorbim de cerințe de capital uh, noi uh, și curate pentru toate aceste bănci, pentru a face față mai bine șocurilor, o mai bună guvernanță, pentru că vedem că criza a demonstrat că există o insuficiență aici și Apoi uh, vorbim și despre angajamentele asumate de Uniunea Europeană la G20, acolo unde uh, de finanțe se vor reuni din nou la Washington în această săptămână. Doamna Creighton a făcut foarte bine că a menționat și președințiile anterioare, uh, inclusiv uh, echipa foarte eficientă și foarte competentă uh, a președinției irlandeze și a ambasadei Irlandei la Bruxelles, care vreau să le mulțumesc. Dar uh, Uh, în nume personal îi mulțumesc și raportorului dumneavoastră, domnul Caras, care a fost uh, foarte disponibil și uh, foarte competent și Evident, le mulțumesc și raportorilor din umbră, doamna Ford, domnul Lambert și așa mai departe, care l-au ajutat, pentru că după ce am participat la mai multe dialoguri tripartite în ultimele săptămâni, pot spune că, într-adevăr, este un compromis dinamic uh, la care s-a ajuns și care a fost posibil datorită înțelegerii manifestate de mulți dintre dumneavoastră în găsirea de soluții și de elemente de compromis. Vreau să subliniez pentru ceilalți uh, mai multe puncte extrem de importante la care Parlamentul European uh, a ajutat la uh, ajungerea la un progres față de propunerea inițială. Uh, vorbim de un subiect foarte important în criza în care ne aflăm, dispozițiile uh, particulare uh, asupra cărora am reflectat împreună cu domnul Tajani în urmă cu 2 ani, cele care sunt, măsurile care sunt luate pentru IMM-uri. Și acestea se datorează Parlamentului European. Apoi competența de mediere pentru Autoritatea Europeană Bancară care uh, poate ajuta instituțiile sistemice și consolidarea rolului Parlamentului în procedura de adoptare de norme tehnice de reglementare. A, și nu în cele din urmă, obligația băncilor de a transmite către autoritatea de supraveghere uh, date despre entitățile nereglementate. Este o măsură care uh, se înscrie în reglementarea sectorului bancar paralel, shadow banking. Și un alt uh, domeniu unde s-au înregistrat progrese datorită Parlamentului este acela al guvernanței și al transparenței remunerațiilor, pentru că în activitatea dumneavoastră, uh, acolo unde ați, văzut, ați vorbit despre cerințele de capital, s-au înregistrat progrese reale în ceea ce privește diversitatea și transparența introduse de Parlament, mai ales în cazul remunerațiilor. Și acest lucru se întâmplă într-un moment în care băncile fac uh, parte din societate, nu sunt în afara acesteia, deși uneori așa li se pare. Și e nevoie de măsuri care să câștige uh, încrederea cetățenilor europeni. Și plecând de la toate aceste reguli, cred că am uh, reușit să demarăm o discuție internațională, astfel încât Europa să nu fie singura, deși e prima, care să introducă astfel de cadru, un astfel de cadru legislativ. Este un, un compromis echilibrat și mulțumitor și Mă gândesc în continuare că mecanismul de flexibilitate națională nu este suficient de bine reglementat din punctul de vedere al Comisiei. Încă un punct asupra căruia am discutat cu doamna Bowles și cu domnul raportor rămâne un punct tehnic referitor la posibilitatea de a compensa diversele elemente în articolul 115 alineatul 5. Vreau ca pe viitor să se lanseze consultări oficiale pe marginea, marginea acestui subiect pentru ca până la finalul do- anului 2013 să putem adopta niște reguli. Cred că este uh, preferabil să facem acest lucru și tocmai de aceea cred că și eu și, în numele Comisiei și Comisia uh, poate și uh, Comisia, Consiliul poate, mă scuzați, să își dea acordul pentru uh, acest, un, astfel de tip de consultări. Cred, doamnelor și domnilor, că avem un text uh, foarte important pentru regulamentul unic al sectorului bancar și dacă la acest text uh, se adaugă în momentul când va deveni operațional, deci datorită noastră de la mijlocul anului 2014 la supravegherea bancară, la nivelul pieței unice, datorită noilor autorități pe care le-am creat și în zona euro, datorită Băncii Centrale Europene, care va avea din 2014 competență directă. Textul rezoluției pe care trebuie să o finalizăm acum uh, dacă se poate sub președinția irlandeză, pentru că textul este în discuție deja de mai bine de un an, avem aici elemente care, dacă ar fi fost aplicate, ar fi împiedicat uh, foarte evident sau ar fi limitat riscul unor crize bancare. Nu mă gândesc doar la Cipru, ci și la celelalte crize pe care le-au suportat contribuabilii de, uh, în ultimii 5 sau 6 ani. Deci, uh, confirm că Comisia Europeană este mândră de acest uh, regulament uh, unic și va susține elementele importante care um, ajută, practic, uh, aceste autorități noi create de a um, lucra în cadrul tratatului actual pentru a veni cu o propunere pe la mijlocul lunii iunie înainte de suspendarea lucrărilor pentru vacanța de vară. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc și pentru angajamentul pe care vi l-ați asumat pe marginea acestui text. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar Banie. Și acum, în numele grupurilor parlamentare, doamna Wortman Kohl. Mulțumesc, domnule președinte. Acest act legislativ este esențial pentru a ne asigura stabilitatea sectorului bancar. Aș vrea să mulțumesc raportorului, domnului Caras, pentru munca deosebită pe care a făcut-o aici, la Parlament și, de asemenea, la dezbaterile pe care le-a avut cu Consiliul și Comisia pentru a ajunge la acest acord, bineînțeles alături de ceilalți colegi. Domnule președinte, acordul acesta implică elemente importante pentru PPE. O zonă tampon mai mare de capital pentru bănci, de asemenea zonă tampon pentru băncile importante, pentru că dorim să prevenim uh, situația în care a trebuit să plătim cu banii publici uh, ajutorarea acestor bănci. Există restricții în ceea ce privește bonusurile pentru bancheri și acest lucru este important pentru a limita comportamentul de risc pentru a ajunge la profituri pe termen scurt. E important de asemenea că băncile pot oferi credite IMM-urilor și cerințele de capital țin cont de acest aspect pe bună dreptate. De aceea, aceste aspecte ale cerințelor de capital sunt un element important ale a Uniunii Bancare. Domnule comisar Barnier, va trebui să mergeți mai departe alături de Parlament și de Comisie pentru ca supravegherea bancară să fie realizată de ABM. Și uh, ce se întâmplă cu dezbaterile făcute de președinția irlandeză? Înseamnă că mm, vom încetini acest proces sau ne vom menține ambițiile? Pentru că noi, Parlamentul, dorim să avem un vot rapid și să ajungem la un acord cât mai repede cu putință. Și acest lucru se aplică și pentru mecanismul de criză. Așa că, domnule comisar Barnier, v-aș ruga să veniți cu o propunere uh, înaintea vacanței de vară pentru a avea o rezoluție pe această temă și pentru a rezolva această temă înaintea alegerilor europene. Mulțumesc! Mulțumim, doamne Votman Cole. Urmează domnul Bulman timp de 3 minute și jumătate. Coleg. Doamnelor și domnilor colegi, într-adevăr, cred și eu și spun că pentru grupul nostru social-democrat este uh, rezultatul negocierilor este unul foarte bun și probabil este unul din cele mai ambițioase proiecte în ce privește reforma băncilor de la criza economico-financiară încoace. Dar, ca observație preliminară, trebuie să spun că lucrurile nu au fost simple și am constatat că lecția învățată de pe urma crizei nu a fost tocmai bine învățată în băncile uh, din Europa încă nu s-au învățat aceste lecții, din păcate. În același timp, uh, trebuie să spunem că nici la nivelul Ministerelor de Finanțe nu s-a înțeles peste tot uh, ce trebuie să adoptăm, ce trebuia să adoptăm. Și de acolo ne-a, ne-a suflat în ceafă mai degrabă uh, un vânt de acum câțiva ani uh, și nu un vânt proaspăt al schimbării. Am fi dorit ca lucrurile să meargă puțin mai repede și acolo. Și în condițiile astea trebuie să-i mulțumim domnului Caras, care a fost șeful negocierilor, și trebuie să mulțumim și colegilor parlamentari și trebuie să mulțumim și tuturor celorlalți colegi, uh, asistenți și din administrație care ne-au ajutat. Și este un mesaj important pentru domnul comisar Barnier. Parlamentul European nu va fi îngenunchiat. Acest Parlament European va da răspunsurile uh, Uh, la care, sunt, uh, care se așteaptă din partea noastră. Ne vom uh, concentra și asupra agențiilor de rating și așa numitelor hedge fonduri și nu vom permite ca Parlamentul European să nu se implice serios în ceea ce reprezintă până la urmă interesele cetățenilor. Da? Deci vom fi pe poziție dincolo de conținutul acestui pachet legislativ. Cu siguranță că vom formula condiții și condiționalități mai stricte, dar nu o vom face nediferențiat ci din potrivă, vom spune, aceia care produc riscuri vor eh, fi confruntați și cu condiții mai aspre. Și nu vrem să afectăm pe aceia, mulți la număr, care în mod cinstit eh, au eh, operat afaceri de succes și raționale din punct de vedere economic. Am fi vrut să diferențiem și mai mult între măsurile pe care le-am uh, preconizat uh, și le-am adoptat până urmă. Uh, am fi dorit ca riscurile mai mari să fie contracarate și cu măsuri mai aspre. Dar am ajuns unde am ajuns și nu vrem să, să împiedicăm creșterea, dezvoltarea, dezvoltarea infrastructurii în plan local prin îngreunarea condițiilor de creditare. Acolo unde acolo întotdeauna unde cerem uh, să se respecte specificul național, o vom face acolo unde este posibil, dar nu vom distruge piața internă și în ce privește uh, plățile de bonusuri vom face ca justiția și dreptatea să-și recapete uh, valoarea adevărată. Vom spune mai clar și mai transparent unde s-au făcut câștiguri mai mari, unde Uh, au fost uh, realizate profituri manuale. Doamna Bowles are cuvântul două minute. Într-adevăr, a fost un proces de negocieri lung și tehnic, dar pachetul final este bun. Eu aș prefera mai, uh, o mai mică cursă a reglementărilor și mai multe, încurajo, mai multe încurajări pentru aceste firme, dar asta rămâne pe altă dată. Inevitabil, bonusurile ies la rampă și scot Um, și practic elimină din atenție lucruri la fel de importante, pentru că trebuie să avem grijă să eliminăm comportamentul riscant, chiar dacă sumele de plată rămân aceleași. Le mulțumesc colegilor pentru sprijinul acordat, pentru că în acest moment nu e, nu e cazul să avem o poziție nefavorabilă față de comerț, având în vedere situația actuală. Uh, trebuie să avem grijă ca împrumuturile să poată fi acordate în continuare pentru sectorul de servicii și bunuri. Și uh, trebuie să avem grijă ca toate fondurile să fie uh, supuse unui tratament uh, echilibrat, pentru că întregul domeniu aici este uh, cel puțin incomplet și, dacă nu chiar prost conceput pentru UE și pentru țările în curs de dezvoltare. Uh, locuri în care, uh, spre deosebire de Statele Unite, nu există o piață a acestor uh, uh, produse derivate. Trebuie să ne gândim la toate aceste tranzacții și trebuie să vedem cine uh, nu s-a purtat frumos, cine uh, a avut probleme și aceștia să fie trecuți pe o listă neagră europeană, cine a plătit impozite și unde. Iarăși trebuie să uh, avem o raportare țară cu țară din partea băncilor și trebuie să nu uităm pentru că, că este un marș înainte în toate sectoarele care a fost demarat aici. Există echilibru uh, în ceea ce privește zonele tampon și uh, controlele Uh, macroprudențiale și de asemenea și rolul băncii uh, autorității bancare europene în acest domeniu. Există în continuare niște excepții și uh, împreună cu prevederile pe care le avem Bowles. Mulțumim, doamnă Bowles. Urmează domnul Lambert timp de 4 minute. Bo? Uh, je ne sais pas si va encore... Mulțumesc. Nu știu dacă vă amintiți că spunea, se spunea că Europa nu face nimic pentru a reglementa. Iată, cred că acest text pe care îl adeptăm este unul dintre cele mai importante ale acestui uh, mandat. Și, într-adevăr, aceasta pentru că atacă miezul problemei, băncile care au avut un risc sistemic uh, prea mare pentru a le lăsa uh, să se prăbușească și, iată, aceasta stabilește um, niște idei clare și uh, finanțele sunt uh, cele care dictează până la urmă principiile democrației și nu invers. Și se face aici o diferențiere între riscurile sistemice și celelalte uh, cerințe referitoare la lichidități. Iată cele două puncte extraordinare care se referă pe de o parte la remunerație și pe de altă parte la transparență. Se spunea că remunerațiile nu sunt problema, dar noi știm foarte bine că ele se află în centrul crizei și sunt primul motiv al riscurilor excesive pe care și le asumă băncile. Iată, în sfârșit, îmbunătățim legislația și impunem uh, o, o rată de 1 la 1 între venitul fix și cel variabil. Și aceasta uh, va duce la scăderea veniturilor în general. Mai important, raportarea pe țară a fost menționată deja de mai multe ori aici. Acesta va fi regula în funcționarea finanțelor și o economie competitivă cere în primul rând transparența pentru toți actorii implicați. Și ascultând ce se spunea aici, mă simțeam ca ultimul liberal aici în sală atunci când se vorbea de transparență și competitivitate. Și cum credeți că am reușit să obținem un acord la aceste două puncte esențiale pentru noi? Am făcut-o pentru că uh, am fost în stare să răspundem opoziției manifestate din partea băncilor uh, reprezentați de miniștrii de finanțe, care erau ca niște sindicaliști care uh, doreau să uh, contrazică voința politică exprimată de Parlament printr-o mare majoritate aici și să lupte împotriva uh, opiniei publice care lupta practic împotriva unei opacități excesive. Și iată, cele două elemente importante ale, ale acestei dezbateri de care trebuie să ținem cont. E adevărat, regulile nu sunt suficiente pentru lichidități. Fondurile curate depind până la urmă de activele ponderate care sunt calculate de bănci pentru a minimiza exigențele care se aplică. Iată de ce avem nevoie de reguli obligatorii care nu sunt impuse însă în ziua de astăzi. Știu că n-am ajuns aici, dar oricum am făcut un prim pas înainte. Aș vrea acum să mă adresez uh, câtorva miniștri de finanțe aici, în special domnului Moscovici. Vreau să-i spun că interesul Franței nu este reprezentat de interesul unor bănci uh, Uh, franceze și uh, domnului Schäbler că interesul Europei nu este cel al lui Deutsche Bank sau Commerzbank. Interesul general trebuie să prevaleze aici și cred că aceasta o reușim prin textul uh, pe care îl analizăm astăzi. Aș vrea să mulțumesc astăzi în mod special uh, unor trei actori deosebiți. În primul rând, guvernatorul uh, Marii Britanii. Și pot să vă spun că dacă există un guvern în Europa care a înțeles care este pericolul reprezentat de băncile sistemice pentru economia noastră în general este guvernul britanic. Și iată, deseori în negocierea acestui text ne-am lovit de guverne care uh, au fost totuși de partea Parlamentului pentru a avea o atitudine ambițioasă. Vreau, pe de altă parte, să mulțumesc și domnului Barnier, care a susținut din partea Comisiei o reglementare durabilă pentru finanțe și de altfel nu este primul și nici ultimul text pe care domnul comisar ne-l prezintă și uh, am uh, văzut că este un comisar care nu este pe principiul LSFR, ci din potrivă este un comisar cu o atitudine foarte activă, așa că uh, ne bucură faptul că avem un comisar uh, ca tine, Michel, aici pe acest post. Și în sfârșit vreau să mulțumesc domnului Caras, care a știut să se placeze uh, peste logica unui singur partid și să uh, ducă frâiele unui interes general, a interesului Parlamentului European în general. Și Otmar, în negocierile purtate cu tine am cunoscut un adevărat om de stat. Mulțumesc. mulțumesc. Și noi mulțumim domnului Lambert. Urmează doamna Vicky Ford. Domnule președinte, industria bancară este una globală și trebuie reglementată global. Uh, tocmai de aceea avem nevoie de standarde globale și de condiții echitabile pentru toată lumea. S-au făcut în ultimii ani modificări, ajustări ale legislației europene la standardele globale și acum însă avem un pachet negociat, un compromis care nu se suprapune în totul cu uh, Convenția de la Basel. Trebuie să ne asigurăm că banii contribuabililor sunt asigurați și trebuie, trebuie ca uh, uh, înainte de uh, tragerea la răspunderea marilor debitori să fie trași la sfârșit și micii debitori, ca să nu ajungem într-o situație de genul Ciprului. Și uh, trebuie ca uh, înainte de orice răscumpărare a datorilor cu bani publici, să îi tragem la răspundere pe debitori. Din păcate, uh, în piața internă uh, nu se asigură condiții uh, echitabile. De exemplu, asigurarea băncilor este extrem de diversificată în continuare. De asemenea, ne bucură foarte mult că colegii din Eh, Parlament au căzut de acord să se acorde garanții pentru eh, IMM-uri, pentru societăți eh, de, cu activități locative care construiesc locuințe sociale și așa mai departe. Dar uh, statele membre trebuie să-și impună stat, standardele și pentru unele state membre este chiar vital. Uh, nici Regatul Unit nu vrea să-și piardă standardele înalte pe care le deține. Știm în ce privește remunerarea că este nevoie de o reglementare globală acestea acestora și am susținut măsurile care uh, fac ca pachetele de remunerare să fie desfășurate pe o perioadă mai îndelungată. Dar cred că ceea ce s-a negociat aici este un precedent uh, nefavorabil. Acest uh, pachet leg- legislativ uh, este un. Este întreruptă doamna Ford. Mulțumim. Urmează domnul Blum. Well, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ceea ce facem aici este un triumf al speranței asupra experienței. Vorbiți despre lucruri care nu reprezintă o problemă. Problema pe care o avem este un sistem bancar uh, cu probleme, un sistem divizat în care uh, bancherii pot să împrumute bani pe care nu îi au și dacă vă întoarceți în timp uh, prin 1850 în Statele Unite, acest lucru era o infracțiune pentru care puteai fi spânzurat. Avem, uh, am avut uh, regulamente și până acum, dar au fost proaste și nimic din toate aceste regulamente nu ne va ajuta să evităm un dezastru mai încolo, pentru că nu am rezolvat problemele clare și anume uh, sistemul bancar. Ar trebui să avem o bancă de investiții pe de o parte și o bancă comercială pe de altă parte, deci cele două ar trebui să fie divizate. Uh, vorbiți despre capacitatea de a rezista la șocuri, dar uh, în stilul ăsta șocul înseamnă că oamenii contribuabili vin să-și ceară banii înapoi. Ăsta nu este un șoc. Asta este un lucru care se întâmplă în fiecare zi, care ar trebui să fie tratat uh, așa cum trebuie. Vorbim despre bonusurile bancherilor uh, și e un mod foarte bun de a pierde din vedere esențialul, pentru că noi ne uităm aici la activitatea infracțională a bancherilor, din care niciunul nu a fost trimis în închisoare. Vorbim de miliarde de uh, lire, miliarde de euro care au fost furate, practic, și totuși niciun bancher nu a ajuns la închisoare. Este o rușine trebuie să folosim legile, nu, legile existente și nu neapărat regulamente, pentru că uh, haideți să nu uităm că ar trebui să vedem și niște bancheri centrali în uh, închisoare, pentru că uh, imprimarea, tipărirea de bani este ilegală și este uh, contrafacere. Haideți să ne uităm puțin la noi înșine, pentru că există niște aranjamente neplăcute făcute între politicieni și birocrați și bancheri. Haideți să punem punct acestei situații acum. Vielen Dank, Herr Mulțumim foarte mult. Uh, urmează domnul Clute, două minute și jumătate. Ich kann leider, weil wir sehr fortgeschritten din păcate, nu pot admite cartonașe albastre pentru că timpul este extrem de avansat. Deci, domnul Clute are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimele zile, uh, unii colegi au vorbit despre o revoluție uh, de după uh, Convenția de la Basel. Eu n-aș zice acest lucru, n-aș merge așa de departe, dar cred că acest regulament este o, un pas important înspre reconstruirea și refacerea sectorului bancar în Uniunea Europeană. Din punctul nostru de vedere, Otmar Caras merită laudele noastre pentru că a făcut o treabă extraordinară în uh, baza, uh, luând ca punct de pornire textul prezentat de comisarul Barnier. Susținem în special și salutăm în special faptul că s-a creat un sistem de asigurare a unui sector bancar într-o manieră diferențiată, astfel încât casele de economii și casele, băncile cooperative să nu fie afectate de măsurile care sunt preconizate pentru băncile de investiții. Bănci, casele de economii s-au dovedit în perioada de criză a fi parteneri de încredere ai micilor întreprinzători și ne bucură foarte mult că aceste bănci au primit niște garanții. Uh, poate nu cât ne-am fi dorit noi, dar cred că este o contribuție foarte importantă. În ce privește uh, prevederile cu privire la transparență, le susținem și pe acestea. Uh, iar în ce privește regula Cornei, nu înțeleg uh, de ce uh, Consiliul nu a acceptat uh, această, această regulă de 1 la 1 paritate între venituri fixe și variabile. Ne-am dorit o, o acoperire de capital, o cerință de capital de 18%, deci mai mare decât în pachet. Am și depus un amendament în acest sens. Uh, acum uh, undeva cerințele de capital se situează undeva pe la 15%, deci uh, nu, nu e foarte mare diferența. În ce privește așa numitul leverage ratio, am fi dorit ca acest, acest element să fie reglementat prin acte delegate. Poate că ulterior se mai poate face ceva și aici pentru că este un element esențial de susținere a micilor bănci în special. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim domnului Clute. Urmează uh, domnul Zalstra. Un minut și jumătate. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Banca Centrală ar trebui să aibă o supraveghere mai bună a felului în care se folosesc uh, banii contribuabililor și trebuie să țină cont și de inflație și uh, băncile cele mai bune trebuie să supraviețuiască, iar celelalte nu. Noile regul, reglementări amestecă politicile monetare cu cele de afaceri și n-ar trebui să se întâmple acest lucru. Politicile monetare ar trebui lăsate pe mâna băncilor centrale și băncile celelalte ar trebui să se ocupe de propriul lor business. Dacă însă alte uh, companii, nu băncile, uh, fac uh, lucruri greșite, atunci până la urmă trebuie să plătească pentru aceasta. De ce să nu facă și băncile la fel? Pe de altă parte, ar trebui să trecem dincolo de nivelul legislației naționale și să ajungem la o legislație supranațională. Dacă uh, ne referim aici la management, ar trebui să facem lucrurile foarte bine. O bancă uh, Uh, solidă nu își asumă riscuri uh, exagerate. Și un acord european nu va face să dispară problemele pentru toate aceste bănci. Acest uh, nou text nu va ajuta prea mult în niciun sens. Mulțumesc și acum îmi pare rău, dar nu pot accepta cartonașe albastre mai ales din partea colegilor care au luat deja cuvântul în această dezbatere și care vor lua cuvântul și mai târziu. Și acum uh, am terminat cu vorbitorii numele grupurilor. Domnul Balț, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să-i mulțumesc raportorului nostru parlamentar, domnului Caras, pentru excelenta sa activitate pe care a desfășurat-o, evident, în cooperare cu raportorii din Îmbră. Prin acest raport, Parlamentul se exprimă în favoarea unor condiții mai stricte în ce privește cerințele de capital ale băncilor pentru consolidarea băncilor și pentru consolidarea și relansarea piețelor de capital. Regret însă că eh, prin uh, uh, discuțiile cu privire la bonusurile uh, managerilor din sectorul bancar, discuția a fost deviată de la elementele esențiale ale acestei reforme, care sunt, de fapt, aceste cerințe de capital pentru bănci. Salut că s-a ținut cont de specificul piețelor financiare din statele membre nici una din uh, instituțiile acestea nu sunt uh, specifice, nu sunt defavorizate, nu este defavorizată de celelalte. Este important ca băncile să se poată concentra și să se, trebuie să se concentreze din nou pe activitatea lor uh, centrală, susținerea prin credite a IMM-urilor. Da? sau au redus aici, de exemplu, cerințele de capital de la 75 la 50% în ce privește aceste bănci. Eu cred că parchetul este un mare succes pentru întregul Parlament European. Mersi. Mulțumim domnului Balț. Urmează doamna McCarthy un minut și jumătate. Mulțumesc și eu vreau să-l felicit pe domnul Caras și uh, echipa de negociere. În 2010 am lucrat cu domnul Caras pentru a implementa reguli care să asigure amânarea acestor bonusuri și uh, limitarea celor uh, de la, acordate de la bun început și băncile au cerut de atunci să existe o paritate între veniturile fixe și cele variabile. Dar tocmai asta vedem că băncile nu au reușit să se autoreglementeze uh, așa cum ar fi trebuit. Sper că aceste reguli vor uh, pune punct acestui model uh, nesustenabil acolo unde o bancă de la noi, IBS, a, a, avut 1,8 miliarde de, de lire pierderi și noi în continuare Uh, le, uh, le plătim în 2012 600 de milioane de lire în bonusuri. Este o rușine pentru uh, noi, pentru că Boris Johnson a încercat să-și apere um, această industrie ca lider de sindicat, dacă se poate spune așa. Dar acest tip de industrie bancară este respinsă de către public, pentru că 76% din oameni au susținut o mai bună reglementare, pentru că acum, Barclays uh, poate să aibă în continuare salarii de 3600 de lire uh, sterline și până la urmă avem 230.000 uh, de oameni în constituența mea care nu, care trebuie, au ajuns la pragul sărăciei. Este timpul să facem o schimbare și să reacționăm la dorințele publicului. Mulțumesc! Mulțumim, doamne McCarthy. Urmează doamna Gular, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc Comisiei care a luat inițiativa uh, în acest text, uh, Consiliului și uh, reprezentanților Parlamentului și domnul Caras ne-a arătat că dacă lucrăm aici la Parlament suntem respectați și dacă lucrăm atât de bine și atât de mult atunci merită să subliniem acest lucru și pot să vă spun că nu făceam parte din această echipă de negociere, deci nu există niciun conflict de interese aici. S-a vorbit despre foarte multe elemente aici, deci, dar cred că există o valoare adăugată deosebită în acest text și anume susținerea creditelor pentru IMM-uri, pentru că cred că n-ar trebui să uităm că principala problemă a Europei de astăzi este lipsa de investiții și de creștere în statele membre, în multe dintre ele. Pe de altă parte, un element esențial este cel referitor la obligațiile de transparență. Pare un lucru lipsit de importanță, dar poate schimba foarte multe, nu doar în ceea ce privește uh, sectorul financiar, ci și pentru țările din lumea a treia care au avut de suferit de pe urma opacității. Și un singur cuvânt, domnule comisar, uh, rămâneți pe poziții, pentru că dreptul de inițiativă este în continuare al comisiei. Dumneavoastră aveți în mână uh, viitorul nostru, deci trebuie să cereți responsabilități, trebuie să întrebați de ce nu se face ceea ce Consiliul a indicat la întâlnirea din noiembrie că trebuie făcut, așa că vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc și celor din echipa a staffului care s-au ocupat de acest dosar. Mulțumim, doamne Gular. Urmează domnul Strece cu timp un minut. Mulțumesc, domnule președinte în această dezbatere trebuie să urmărim două elemente. Mai întâi, există foarte mari așteptări și apoi există și mari îngrijorări. Dar despre acestea din urmă nu s-a spus foarte mult. Toată lumea a avut mari așteptări, adică dacă reglementăm domeniul, nu mai avem criză, nu mai avem șocuri economice. Din păcate însă nu împărtășesc acest punct de vedere. Dar știu că nu toată lumea este de această părere. Pe de altă parte, doamna ministru Creighton a fost foarte convingătoare atunci când a spus cât de important este să ținem cont de faptul că noi n-am reglementat atât de mult uh, sectorul încât cât ar fi avut nevoie economia reală să se întâmple acest lucru, dar nu s-a dorit un conflict cu autoritățile de reglementare naționale. Mulțumim, doamnă, domnul Morganti, un minut domnule președinte. Nu putem nega că băncile au o răspundere uriașă pentru criza prin care trecem acum. Orice măsură care ne poate ajuta să ne apărăm împotriva unor situații similare pe viitor ar trebui să fie susținută. Europa are nevoie de bănci solide și responsabile pentru economia sa și pentru cetățenii săi. Nu este acceptabil ca contribuabilii să fie cei care salvează instituții care se află în dificultate din cauza unor operațiuni greșite. Cea mai simplă soluție ar fi o propunere pe care o fac deja de multă vreme și anume să ne întoarcem la o separare clară între băncile comerciale și băncile de investiții. întorcându-ne la legile americane din 1933, pentru că această formulă a funcționat foarte bine până în anii 90 și nu este o coincidență că atunci când această regulă a fost eliminată ne-am trezit și cu probleme la nivel internațional. Oricum, propunerea pe care o discutăm astăzi are un avantaj clar, pentru că într-un final s-a pus punct uh, și s-a pus o limită uh, uh, bonusurilor acordate directorilor din acest sector. Mi se pare imoral că aceștia să fie compensați cu milioane de euro. În urmă cu un an, domnul Antonio Vini, care acum este anchetat, a plecat din postul de director al uh, băncii Montepaschi cu o strângere de mână de 5 milioane de euro și știm foarte bine câte probleme a făcut. Deci, uh, Cred că dacă avem o remunerare clară pentru rezultatele obținute, asta este tipul de măsură pe care ar trebui să o avem. Uh, și uh, vorbitorul este întrerupt. Takis. Mulțumesc, domnul Angurakis, un minut. în trapezon Europa. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, um, creșterea acestor cerințe de capital nu are drept obiectiv uh, afectarea contribuabililor. Obiectivul principal aici, din punctul meu de vedere, este să acopere problema principală și anume că problema nu provine doar de pe urma băncilor, ci și de pe urma capitalului propriu-zis. Și aceasta în timp ce uh, cetățenii uh, rămân fără un loc de muncă. Și acest dezastru provocat de capital se extinde uh, am văzut ce s-a întâmplat la întâlnirea G20 și care au fost uh, consecințele pentru Uniunea Europeană și pentru alte țări capitaliste. Doar marile bănci vor avea posibilitatea de a merge mai departe, în timp ce băncile mai mici vor trebui să uh, se fuzioneze. Și aceasta va fi în detrimentul cetățenilor și a depozitelor bancare. Mulțumesc, domnul Martin. Wirklich respect. Respect, Otmar. Ai fost din nou veverița harnică și ai strâns multe nuci în cuibul tău. Ești un pro-european uh, pozitiv, cu, cu atitudine pozitivă, dar trebuie să spun că n-ai adunat toate nucile din pădure. Pentru că s-ar fi putut merge mai departe în ce privește limitarea bonusurilor, cum, cum e cazul la managerii de fonduri de investiție. Și ne-am fi dorit, de asemenea, ca în ce privește efectul de levidier să, să introducă unele elemente de, cu caracter obligatoriu. Sigur, este foarte pozitiv ca uh, și pentru clientul, simplu client de uh, uh, bancă, devine mai transparent portofoliul de activități al băncii la care merge. Dar mai este un lucru foarte important de realizat. Trebuie să ajungem la separarea băncilor de afaceri de băncile de investiții. Și Eh, trebuie ca această distinție să, eh, să ne ajute ca nu numai la nivel european să nu se mai întâmple astfel de situații de criză bancare, dar nici la nivelul statelor naționale să nu se mai permită ca eh, băncile naționale să fie trase la răspundere pentru Uh, greșelile unor bănci uh, comerciale. Mulțumim, domnul Stolojan, un minut și jumătate. Thank you, Mr. President a uh, Mulțumesc, dori să-l felicit pe uh, colegul Otmar Caras și pe toți uh, raportorii din umbră pentru această activitate excelentă în raportul pe care îl discutăm acum, cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții. Ceea ce am aflat din această criză este că orice periclitare a orice risc uh, a evaluat a fost uh, subestimat și mă bucur că acest raport uh, stabilește clar niște rezerve și un și un efect de levier și de asemenea limitarea bonusurilor astfel încât firmele de investiții și băncile să se întoarcă la economia reală. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult domnului Stolojan și urmează acum pentru un minut și jumătate domnul Sanchez Preseda. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să-l felicit pe domnul Caras și toată echipa de negociere a Parlamentului pentru că au reușit să abordeze aceste teme importante care au dus la o criză publică foarte costisitoare și fără precedent. Trebuie să abordăm creșterea sustenabilă a creditelor, care să fie uh, susținută de un capital suficient, să oferim uh, protecții împotriva riscurilor uh, derivate de bănci, să îmbunătățim guvernanța și să creăm un sistem de bonusuri adecvate. Această inițiativă corespunde angajamentelor luate la nivelul G20 pentru a ajunge la un sistem financiar mai puternic pentru o susținere a creșterii și pentru a face față cerințelor cetățenilor și familiilor și de asemenea se actualizează regulile Basel 3. Este pentru prima oară când avem un regulament pentru o aplicare uniformă a regulilor europene și o directivă pentru îmbunătățirea guvernanței și a supravegherii. Din punctul meu de vedere, există trei aspecte pozitive aici. În primul rând, acesta afectează cele 8.000 de instituții bancare cu tratament diferențiat, susține economia reală și dorește o implementare coerentă la nivel internațional. Cred că aceasta susține uh, culturile diferite, susține transparența pentru că stabilește norme uh, contabile pentru fiecare țară și introduce flexibilitate și proporționalitate prin uh, felul în care sunt tratate riscurile sistemice pentru IMM-uri. Această reformă de reglementare trebuie să continue. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnului Sanchez Presedo. Urmează un minut domnul Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte. Băncile trebuie să prevadă o rezervă de capital mai mare și trebuie să dispune de un capital de calitate mai bună. Criza a arătat că băncile s-au uh, lansat în riscuri mult, mai, mult prea mari pentru activitatea lor. Uh, de asemenea, trebuie să limităm bonusurile. Eu m-aș fi sperat ca băncile să uh, facă ele însele acest pas. Însă foarte mulți directori de bănci au, fost surzi la propunerile noastre. Eu nu vreau nici să condamnăm zi de zi sectorul bancar, să-l acuzăm de toate relele noastre. Eu bu- mă bucur însă că raportorul a uh, uh preluat și a integrat uh, propunerea mea cu privire la uh, constituirea Consiliului de Supraveghere și Administrația Băncilor pentru că aici este vorba și, uh, nu în ultimul rând, și de un stil de conducere. Uh, uh, este un caz care preocupă nu numai țara noastră, ci și Germania. Mulțumim. Domnul Kamal, un minut. Uh, Domnule comisar, dragi colegi, este bine că această directivă a fost finalizată și le solicită băncilor să se consolideze. E salutar, dar într-o lume ideală piațele ar fi făcut acest lucru. Deci cred că avem nevoie de mai mult decât atât. Avem nevoie de un sistem care să se asigure că băncile care dau faliment trebuie să poată da faliment fără ca contribuabilii să le scoată din uh, groapă. Trebuie să avem niște standarde mai clare de răspundere pentru directorii băncilor, ca aceștia să-și asume responsabilitatea eșecului, direct sau indirect. Și trebuie să ne asigurăm că standardele de contabilitate sunt asigurate astfel încât să existe prevederi pentru pierderi și uh, ca băncile să știe de la bun început uh, la ce trebuie să se aștepte și să pună deoparte fonduri pentru a face față. Deci trebuie să avem niște standarde de contabilitate bune. Basel 1 și 2 clar nu au fost uh, suficiente, Basel 3 nu o să fie suficient. Trebuie ca piețele să funcționeze, trebuie să avem o reformă pentru că toate acestea nu sunt suficiente. Haideți să ne asigurăm că avem reformele necesare. Mulțumesc! Mulțumim domnului Kamal și acum domnul Langen, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, domnule președinte. Basel III, sigur, este un pas important pentru stabilizarea sectorului bancar, în special prin creșterea uh, rezervelor și cerințelor de capital, dar este doar un pas, nu este întregul drum vreau să le mulțumesc domnilor Barnier și domnului Caras uh, pentru, uh, pentru negocierile care au fost purtate în 30 de eh, ocazii eh, în care trebuie să spun că negocierile n-au fost blocate în 30 de dialoguri nici de Parlament, nici de Comisie, ci doar de Consiliu. Eu cred că putem fi mulțumi, mulțumiți cu acest pachet. Am eh, obținut cerințe de capital mai importante, reducerile cerințelor de capital pentru împrumutarea IMM-urilor, limitarea bonusurilor, dar mai sunt câteva chestiuni care au rămas deschise. Mai întâi, ă, trebuie să ne asigurăm ca toți semnatarii ă, ă, Convenției de la Basel se preocupă și de implementare. Mă gândesc aici la Statele Unite în speță. Apoi, sigur, mai trebuie separate băncile de state de statele naționale. Iar în ce privește uh, reglementarea cu privire la bonusuri, aici văd posibilitatea uh, eludării acestei reglementări cu, fără prea mari uh, dificultăți. Deci pentru aceste elemente așteptăm din partea domnului comisar unele propuneri până la jumătatea anului și doar după ce aceste chestiuni vor fi și ele rezolvate, atunci vom putea vorbi de o reformă a, bancar, a sectorului bancar. Mulțumesc. Urmează doamna Pervanș Beres, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule raportor, dragi colegi. Prin adoptarea legislației europene referitor la, referitor la cerințele de capital um, și s-au adoptat regulile prudențiale pentru bănci, regulile de la bază, în sfârșit va deveni realitate acest proces de negociere care a durat uh, foarte mult de la publicarea propunerii pe 20 iulie 2011 de către Comisie. Parlamentul European, ca și la celelalte dosare în domeniul financiar, și-a jucat rolul pe deplin în calitate de colegiuitor, iar statele membre au preferat, din potrivă, să susțină poziții naționale care uh, nu susțineau criteriile fondurilor proprii și uh, dădeau uh, importanță criteriilor proprii. Aceasta reprezintă o etapă importantă pentru a avea un sistem financiar mai solid în serviciul unei economii reale. Parlamentul a susținut implementarea unor reguli obligatorii pentru a pune limite bonusurilor bancherilor și pentru ca riscurile asumate pe viitor să fie mai mici. La acest punct vreau să mulțumesc guvernului francez care la Consiliu a susținut poziția Parlamentului față de guvernul uh, britanic și de asemenea a anticipat transpunerea anumitor reguli de transparență. Domnule comisar, vreau să vă atrag atenția asupra unui punct esențial și anume ce se va întâmpla cu acest dosar. Atunci când Comisia va deschide negocierile cu Statele Unite, pentru că dacă nu obțineți reciprocitate, cred, uh, președintele îi întrerupe. Clint, un minut. Mulțumim, domnul Clint, un minut. Puncte. Pe punctul culminant al crizei, era clar că va trebui să uh, rezolvăm trei lucruri. Să creștem cerințele de capital pentru sectorul bancar, să avem o supravenchere bancară europeană și să instituim un mecanism de reglementare și soluționare a crizelor. Numai că rezolvarea acestor trei elemente durează prea lung, prea mult. Eh, compromisul cu privire la cerințe de capital este un pas mare înainte. Este eh, important să avem o reglementare pentru toată lumea, excelent, eh, să fim mai transparenți și să avem reguli de facilitare pentru IMM-uri. Dar, în ce privește obligațiunile de stat, nu s-ar fi putut lua măcar o decizie de principiu cu cum să ne raportăm la aceste emisiuni de obligațiuni de stat. Iar în ce privește rezervele de capital pentru pentru bănci nu uh, facem prin această uh, uh, distinție între diferitele bănci și o distorsionare a pieței interne? Iar în ce privește reglementarea în general, nu ne afectează competența și competitivitatea pe plan global această reglementare? Mulțumesc! Mulțumim domnului Clinț. Domnul Feio, timp de un minut și jumătate acum. Senhor președinte, queria começar por dizer que relativamente a esta matéria chegamos a um bom Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește acest element de legislație, eu cred că am făcut treabă bună. În ce privește băncile naționale, cu siguranță, dar și în ce privește sectorul bancar european în genere în aceste vremuri de criză, băncile trebuie să servească economiei, nu persoanelor trebuie să ofere credite pentru ca să se poată face investiții și investițiile sunt cele care uh, fac ca economia să crească, ca întreprinderile să crească în cele din urmă. S-a spus că euro ar fi uh, epicentrul uh, Uh, crizei, epicentrul crizei. Uh, eu cred că această afirmație este a Fondului Monetar Internațional este contracarată cu succes de Parlamentul European în acest moment în care stabilim reguli transparente și clare pentru toată lumea. Această reglementare poate duce la creștere economică pentru uh, noi toți și mă bucur că au fost formulate și principii generale pentru mai bună finanțare a IMM-urilor. Reforma bancară însă trebuie continuată. Avem nevoie de mai multe reglementări pentru uh, garanțiile și garantarea depozitelor. Pentru uh, Parlamentul European vreau să-i mulțumesc uh, deocamdată domnului Caras pentru excelenta noastră colaborare. Mulțumesc! Mulțumim domnului Feo. Acum un minut și jumătate, domnule Hadraui. Mulțumesc foarte mult, domnule uh, președinte, domnule comisar, dragi colegi. De la bun început aș dori să mulțumesc raportorului și întregii echipe de negociere pentru uh, rezultatele obținute și pentru activitatea lor, pentru că acest pachet legislativ constituie o parte importantă a uh, rezolvării sistemului bancar pentru prevenirea crizelor viitoare. Sunt doar câteva lucruri pe care vreau să le uh, menționez. Limitarea bonusurilor ar trebui să ducă la un model mai cinstit, mai corect, care să îmbunătățească stabilitatea băncilor pe termen lung și să evite luarea de, asumarea de riscuri uh, inutile. De asemenea, băncile uh, importante din punct de vedere sistemic trebuie să aibă uh, niște rezerve la care să poată apela în tipuri de criză și, de asemenea, acest lucru ar contribui la o mai bună transparență și ne va ajuta și la lupta împotriva evaziunii fiscale și a fraudei fiscale uh, impactul și succesul acestor măsuri va, vor depinde de mai multe alte elemente. Comisarul a vorbit uh, Uh, deja despre o supraveghere puternică la nivel european, regulile trebuie să fie aplicabile și de asemenea uh, ne așteptăm de la dumneavoastră la o propunere pe această temă în ceea ce privește un fond de rezolvare care să, la care să contribuie băncile uh, pentru a putea rezolva orice altă criză care ar putea să le afecteze. De asemenea, trebuie reglementat și sectorul uh, paralel și trebuie să existe o mentalitate diferită, o schimbare de mentalitate pentru a evita crizele viitoare. Mulțumesc! Mulțumim, domnule El Hadraui. Acum timp de un, un minut și jumătate, doamna Tyson. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, N-am depășit încă criza, încrederea nu s-a reîntors, situația este în continuare destul de dificilă. Totuși, s-a lucrat foarte mult, s-au făcut progrese și în ziua de astăzi, iată, avem aici un dosar foarte bine structurat, așa că vreau să mulțumesc domnului Caras și să mulțumesc și Comisiei pentru inițiativa pe care a avut-o. Cred că și Consiliul uh, ar putea lucra pentru a ajunge la mai multe progrese. Pachetul prezentat astăzi duce la o întărire a obligațiilor instituțiilor financiare un pachet care va evita riscurile pe viitor. Pe de altă parte, scad uh, stimulentele pentru bancheri pentru a nu face speculații în interesul propriu. Stabilitatea financiară este întărită, se oferă mai multe oportunități economiei reale și contribuabililor care trebuie să obțină beneficii. Însă regulile stricte sunt un lucru și rezultatele sunt cu totul altceva. Noi am reușit să definitivăm acest text, suntem pregătiți și vom aștepta următoarele săptămâni să vedem uh, dacă vom reuși să ajungem la un acord cu Consiliul și cu băncile centrale. Vreau să lansez aici uh, un apel pentru Comisie și Consiliu pentru că există o serie de prevederi care trebuie bine interpretate în ceea ce privește uh, Uh, depozitele de garanții. Vreau să vă întreb când ne putem aștepta să încheiem acest acord. Mulțumesc, doamna Tyson, domnul Palone. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să uh, acord felicitări raportorilor din umbră și domnului raportor Calas pentru această activitate excelentă, acest raport excelent. Provocările aduse de criza financiară din 2008 au însemnat că avem nevoie de o reformă clară a sistemului bancar și directiva privind cerințele de capital este un pilon important al acestei reforme. Uh, noile reglementări vor transforma sistemul bancar pentru ca băncile să fie mai solide și va, vor consolida și capacitatea acestora de a absorbi pierderile și de a face față crizelor. Parlamentul European a reușit să păstreze amendamentele legate de IMM-uri, care sunt, vor fi cruciale pentru sprijinirea activității uh, acestor întreprinderi mici și mijlocii, care sunt esențiale dacă vrem să relansăm uh, creșterea economică europeană. Uh, avem o datorie publică uriașă și un deficit public uriaș, dar dacă avem finanțare publică, care este disponibilă, atunci guvernele trebuie să o utilizeze pentru a se concentra asupra creșterii. Evident, avem nevoie de rigoare în conturile noastre, dar uh, avem nevoie și de sprijinul economiei reale pentru ca IMM-urile să primească un nou suflu. Uh, cred că am făcut un pas bun în această direcție acum, pentru că asta ne va permite să încurajăm activitățile antreprenoriale care vor genera mai multe locuri de muncă. Este o idee bună de asemenea să creștem pragul pentru IMM-uri și mulțumesc și comisarului Barnier uh, pentru că datorită domniei sale vom putea face mai multe pentru a crește impactul financiar al IMM-urilor asupra economiei reale. Mulțumesc! Minut. Mulțumim, domnul Ferber, un minut și jumătate. Da, domnule comisar, domnule vicepreședinte, doamnelor și domnilor colegi, vreau să spun încă de pe acum că azi este o zi bună pentru contribuabilul european, pentru că pentru prima dată, de mulți ani încoace, am obligat băncile să pună la dispoziție o, uh, un capital propriu mai mare, deci să uh, acopere mai bine riscurile pe care le angajează în activitățile lor. Este o buzi bună și pentru că uh, spunem nu trebuie să, ca această reglementare să afecteze doar câteva dintre marile bănci care sunt afectate de Convenția de la Basel, ci că, spunem, toate băncile trebuie să își asume aceste obligații pe care noi le-am conturat în cadrul G20. Acum, sigur, ne așteptăm ca și statele din afara Uniunii Europene să, să se achite de aceste obligații. Pe aceeași, în același timp spunem că nu vrem o blocare a activității de creditare pentru IMM-uri. Este și acesta un mesaj foarte important pentru că IMM-urile, cele care garantează pregătirea vocațională, cele care sunt motorul inovării, care sunt motorul economiei, trebuie să fie evaluate cu un factor, cu un indicator special, așa încât să nu se ajungă într-un impas de creditare. De asemenea, se vor putea acorda uh, credite și autorităților publice locale fără garanții uh, bancare uh, similare celor pentru activitățile economice. Mulțumim! Și acum, spune domnul președinte, ajungem la procedura Catch the Eye. Avem mult, mult mai multe înscrieri la cuvânt decât putem accepta, așa că trebuie să ne limităm la primele cinci și începem cu doamna Angelili avrà... Mulțumesc, domnule președinte. Avem reguli noi în Europa pentru a întări sistemul bancar cu obiectivul de a evita crize pe viitor și specula pe viitor. Și aceasta ne va duce la o mai mare transparență pentru bănci și în ceea ce privește subvențiile oferite. Avem în sfârșit uh, limite foarte clare și pentru acele bonusuri și reguli uh, pentru economia reală. Cererile realizate de IMM-uri au fost uh, și ele adaptate pentru că aveau nevoie de garanții pentru a accesa creditele, lucru care s-a întâmplat. Deci avem și acest factor de susținere a IMM-urilor. Este un punct concret și foarte important pentru economia de zi cu zi, pentru creștere și pentru ocupare. Acesta este un instrument esențial pentru creștere. Vreau să mulțumesc încă o dată raportorului pentru munca făcută. Angelilie. Mulțumim foarte mult, doamna Angelili. Doamna Pendergast are acum cuvântul. Vă rog. Colleagues, the agreement between Council and Domnilor colegi, acordul cu privire la un uh, raport fix între venituri fixe și uh, variabile cu legătură cu bonusele în sectorul bancar este un pas binevenit. În ce privește cerințele de capital, uh, implementarea acordului de la Basel, aici uh, ne-am lovit de obișnuita opoziția sectorului financiar și bancar. Este nevoie însă de aceste cerințe pentru a induce o schimbare în, în comportamentul de risc al băncilor. Și așteptăm cu nerăbdare raportul următor al domnului comisar Barnier. În același timp susținem flexibilitatea instituită pentru creditarea IMM-urilor, pentru că acestea sunt foarte importante pentru economia noastră. Mulțumesc! Mulțumim doamne Pendergast. Urmează doamna Swinburne. Systemically Băncile europene importante din punct de vedere sistemic sunt globale prin natura lor, ceea ce înseamnă că orice directivă trebuie să fie aplicată la standarde globale care sunt uh, critice pentru siguranța sectorului bancar european pe viitor. calitatea de coordonator al grupului meu, mă îngrijorează faptul că aceste conglomerate financiare s-au bucurat de un tratament preferențial în, până acum și acum în uh, cele de doi uh, sugerez să definim mai bine conglomeratele financiare pentru că trebuie să reducem uh, riscurile sistemice în cele mai uh, mari uh, instituții bancare europene. Îngrijorarea mea legată de investitorii europeni nu este rezolvată și um, sunt dezamăgită că aceste excepții nu au fost acordate și uh, fondurilor de pensii. Trebuie să facem mai mult ca să recunoaștem rolul lor unic în sistemul financiar european. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnei Swinburne. Uh, domnul Mitra să are cuvântul panie przewodniczący! chciałbym w pierwszych słowach podkreślić że jesteśmy pierwsi. domnule președinte aș vrea în primul rând să subliniez că noi suntem prima țară din G20 care aplică regulile de la Basel III. Poate că nu e prea mult, dar este oricum un pas uh, important înainte. Un alt element important, introducerea regulilor de supraveghere uh, prudențială și aceasta fără să lăsăm deoparte diversitatea regulilor naționale. Trebuie să ținem cont și aceast- de această diversitate și un alt element pe care aș dori să-l subliniez este uh, caracterul flexibil al uh, provizioanelor noastre, pentru că anumite bănci au posibilitatea de a utiliza rezerve anticiclice, de exemplu pentru creditele ipotecare. Ceea ce îmi place în acest text legislativ este această libertate de acțiune care se oferă băncilor în cel de-al doilea pilon. Vă mulțumesc! Mulțumim și acum în încheiere a procedurii cash doamna Clever. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Din discuția noastră, în dezbaterea noastră de azi, reiese foarte clar că avem de-a face cu un succes în supravegherea băncilor criza financiar bancară a revelat foarte multe riscuri excesive, foarte multe greșeli în comportamentul bancar. Băncile n-au putut să-și acopere riscurile cu credite, cu capital propriu, îmi cer scuze, și de aceea au fost trași la plată cetățenii, contribuabili. Eu cred că acum am arătat clar că am luat în serios lecțiile pe care le-am învățat uh, uh, și că acum ne vom concentra și băncile se vor concentra mai mult pe finanțarea economiei reale. Salut și cele spuse în legătură cu bonusurile acordate managerilor din sectorul bancar. Trebuie să limităm riscurile și asta înseamnă că trebuie să avem mai multe, mai multe resurse pentru uh, noi locuri de muncă și asta este răspunsul corect la criză. Mulțumim, doamnă Clever, și acum, în încheierea dezbaterii, oferim cuvântul mai întâi Comisiei și apoi Consiliului. Domnul comisar Barnier, aveți cuvântul. Merci, monsieur le président. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să spun că am fost foarte bucuros de faptul că marea majoritatea parlamentarilor care au luat cuvântul și-au exprimat sprijinul față de spiritul și conținutul uh, propunerii acesteia, care este un element fundamental în reglementarea sectorului bancar pentru a trage învățămintele din criză. Este un uh, omagiu bine justificat la adresa raportorului și vreau să uh, adaug acestor mulțumiri uh, și mulțumirile pe care le datorăm tuturor colaboratorilor care au lucrat alături de noi și de dumneavoastră pe marginea unui text care a fost extrem de tehnic și cu multă precizie juridică și care a necesitat multă competență. Foarte pe scurt, Aș dori să uh, îi uh, confirm doamnei Perpacol care și, a doamnei, uh, și doamnei Thyssen și doamnei Gular să confirm hotărârea Comisiei de a prezenta toate elementele care constituie Uniunea Bancară. Foarte multe dintre ele există deja. Supravegherea din partea Băncii Centrale Europene, uh, textul pe marginea rezoluției uh, pe care îl discutăm acum și în același spirit prezentăm și înainte de vacanța de vară propunerile autorității uh, europene uh, pentru o rezoluție care va fi paralelă cu autoritatea de supraveghere pentru că noi considerăm că este posibil din punct de vedere juridic pe baza tratatului actual. Nimic nu ne interzice mai târziu, așa cum au întrebat întrebat uh, mai mulți miniștri la Dublin uh, ca modificările precise, țintite ale tratatului uh, Chiar și noi, în luna noiembrie, ne-am imaginat asemenea evoluții viitoare ale tratatului, deci o modificare țintită poate să precizeze și să consolideze toate elementele Uniunii Bancare. Deci credem în mod serios că este posibil să avansăm în cadrul tratatului actual pe marginea tuturor uh, elementelor, așa cum s-a făcut și uh, pe marginea supravegherii. Domnul Bulman a spus foarte clar că Parlamentul vine cu răspunsuri bune în acest domeniu și nu numai și vreau să-i uh, spun, ca și domnului Morganti, că venim cu o o reformă în, nume, în urma raportului Ricanen uh, înainte de vacanța de vară, ținând cont de uh, impactul uh, tuturor opțiunilor oferite. Uh, doamna Bowles a vorbit, uh, printre altele, de uh, venituri și de bonusuri și de răspunderea acționarilor. Confirm că vrem să consolidăm în mod sistematic răspunderea acționarilor pentru toate întreprinderile și veți regăsi acest lucru în mai multe dintre textele pe care le vom prezenta. Îi mulțumesc domnului Lamberts Ehm, da, într-adevăr, reglementăm uh, sistemul financiar și dumneavoastră faceți asta. Trebuie să spunem, pentru că este clar, cu acest cuvânt cheie, transparență. Pentru că aceasta este prima condiție a răspunderii. Și, uh, domnule Lambert, astăzi, în spiritul transparenței, vom veni cu un text, deci Comisia va prezenta un text în ceea ce privește raportarea nefinanciară pentru toate marile întreprinderi. Ca răspuns la doamna Vicky Ford și doamna Swinburne, vreau să le spun, deși nu suntem de acord pe marginea acestui punct, că textul pe care îl veți adopta astăzi este în conformitate cu uh, Comisia de la Basel și ține cont de asta, ține cont de specificitățile sectorului uh, bancar uh, european. Se aplică nu doar la 30 de bănci ca în Statele Unite, ci la 8300 de bănci care finanțează 75 5% din economia europeană și 4.000 din aceste bănci, așa cum au spus și alți colegi ai dumneavoastră, sunt bănci care uh, sunt bănci cooperative sau mutuale. Domnul Blum a plecat, dar i-aș recomanda să voteze textul prezentat pentru a consolida penaliza- penalizările abuzului de piață și uh, domnului Sanchez Presedo și domnului Berez vreau să le spun că sunt foarte vigilent în ceea ce privește uh, discuțiile cu Statele uh, Unite și cu alte uh, state importante. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu domnul Jack Lew, care este ministru de finanțe în Statele Unite și uh, Uh, ideea este că trebuie să avem standardele tehnice pentru produsele derivate, normele contabile, uh, organizarea uh, băncilor în care avem în continuare uh, opoziție, trebuie să avem uh, un discurs uh, clar cu Statele Unite și uh, Uh, vă reamintesc uh, că textele pe care le avem în față, dincolo de ceea ce am spus deja în ceea ce privește uh, autoritatea europeană, sectorul bancar paralel va fi discutat în această vară. Diversitatea, domnule Schmidt, nu doar paritatea între bărbați și femei și egalitatea între bărbați și femei, ci și cele care au nevoie băncile în parcursul profesional al celor recrutați, Există o condiție de diversitate impusă pentru uh, guvernanță, pentru Consiliul de Guvernanță. Uh, doamna McCarthy a vorbit despre uh, Libor și despre etalonare și uh, Uh, așa cum am angajat, uh, protecția consumatorilor cu conturi bancare va fi rezolvată în următoarele săptămâni și vă atrag atenția asupra documentului publicat de Comisie săptămâna trecută în ceea ce privește investițiile pe termen lung și finanțarea acestora uh, și putem să trecem acum de la o reglementare reactivă care repară și care uneori e represivă pentru că era nevoie după criză, Uh, dar acum avem nevoie de o reglementare proactivă pentru creștere. Tocmai de aceea acest uh, document este un element fundamental pentru eșafodajul uh, pe care urmează să ne bazăm pentru a încuraja investițiile pe termen lung. Vă mulțumesc pentru răspunsurile pe care le-ați pus la dispoziție la cele 30 de întrebări pe care le-am pus, pentru că mulți dintre noastre sunt interesați de subiect. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule comisar Barnier. Și acum dăm cuvântul doamnei ministru Crichton. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Aș vrea, în primul rând, să salut comentariile pozitive pe care le-am auzit în această dimineață în legătură cu acest proiect legislativ. Înțeleg foarte bine că unii dintre dumneavoastră nu sunteți foarte mulțumiți cu anumite aspecte ale acestui acord politic. Totuși, așa cum spuneam și la început, am găsit și a trebuit să găsim un echilibru între interese diferite și ținând cont și de realitatea socială și economică. Trebuie să facem ca sistemul bancar să fie mai sigur, cu toții suntem de acord și în același timp să asigurăm că acest sistem va fi în continuare în folosul unei economii în creștere. Rezultatul negocierilor este în mod clar un compromis, dar cred că este unul bun. Și cu toții am fost de acord cu obiectivul unic și anume acela ca Europa să iasă din criza financiară și economică cu o poziție mai puternică și uh, capabilă să slujească cetățenilor. O mai bună reglementare financiară și bănci mai puternice reprezintă un element esențial în acest context. Doamna Bowles s-a referit la acest text ca un compromis bun, echilibrat și eu uh, sunt absolut de acord cu această poziție. Cred că aceasta duce la o mai mare transparență, care este un element absolut pozitiv. Iată de ce este un pas bun în direcția cea bună. Dumneavoastră veți vota astăzi un amendament la articolul 4.6 alineatul 5D. Este vorba de tranzacțiile repo pentru calcularea efectului de levier. Și s-a sugerat că textul în versiunea sa actuală n-ar fi prea bun până când nu se realizează o evaluare globală a acestei chestiuni în funcție de evaluarea comitetului de la Basel. Așa că pot să vă informez astăzi că și Consiliul susține acest amendament în pachetul global și mă bucură să pot spune aceasta. În concluzie, aș vrea să vă mulțumesc tuturor și în special raportorului pentru abordarea constructivă pe care a avut-o Parlamentul la aceste negocieri. Așteptăm uh, încheierea negocierilor tehnice și implementarea acestui acord cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă ministru, și acum, în încheiere, domnul raportor care Caras, două minute aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, această dezbatere de azi dimineața a arătat cât de uniți și determinați suntem în acest Parlament în a ne achita de răspunderea care ne-a fost oferită în mandatul nostru. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest rezultat. Am făcut treabă bună împreună. Vom susține după această dezbatere amendamentul și în a doua teză de la articolul 416 vom uh, opera ștergerea care se solicită. Dezbaterea aceasta însă am arătat și un alt lucru. Trebuie să nu uh, încetinim eforturile noastre, trebuie să continuăm efortul nostru în lupta împotriva băncilor uh, paralele, a sistemului bancar paralel, a paradisurilor fiscale și așa mai departe. Și trebuie să ne schimbăm și mentalitatea pentru că a fost foarte, foarte uh, supărător și o foarte mare frână în calea negocierilor, că nego- pe parcursul negocierilor s-au schimbat, s-au succedat trei președinții. noi dorim ca la 1 ianuarie 2014 aceste noi reglementări să intre în vigoare și ca, România, ca Uniunea Europeană să devină un model în întreaga lume pentru aceste Uh, noi reguli. Doamnelor și domnilor, s-au vorbit uh, inclusiv despre fondurile uh, de pensii. Dar fondurile de pensii intră în, în categoria derogărilor